Și eu salut această protecție. Am reușit să armonizăm uh, prevederile legate de avertizurile de integritate pentru toate statele membre, pentru că multe dintre ele nu aveau, de fapt, nici măcar uh, prevederi. Vrem ca uh, noi să ne putem asigura că aflăm atunci când legea este încălcată. În uh, Cehia, de pildă, avem probleme cu fondurile europene și protecția oamenilor care raportează reguli este extrem de importantă. Dar avem nevoie de instrumente prin care această protecție să fie una reală, adică, în primul rând, să asigurăm confidențialitatea. Și, totodată, să nu uităm că trebuie să protejăm și partea adversă, adică și pe cei care sunt acuzați de nereguli pentru că există un, un echilibru în, sau o linie foarte subțire între uh, interese uh, rău intenționate și interese publice. Ar fi bine așadar să avem în vedere ambele părți ale problemei. Mulțumesc. Pentru fortăriția de la empresa de Inversiuni colectivă. Mulțumesc și acum trecem la distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv, raportul domnului Clint și de cuvântul domnului Polceac. domnule președinte. Aș vrea să spun că distribuția transfrontalieră a investițiilor colective, a organismelor de investiții colective este de extrem de importantă pentru Europa. Votăm aici o legislație care poate nu este ideală uh, pentru că tratatele spun ce poate fi reglementat la nivel european, dar totuși ar fi un prim pas pentru reglementarea fondurilor de investiții. Am aprobat aici amendamente care stabilesc condiții egale pentru uh, organisme, s-au eliminat bariere pentru în calea uh, liberei circulații. Uh, scopul este să creăm un nivel mai bun de protecție și o protecție mai egalitară pentru toate uh, organismele de investiții. Dar încă există obstacole uh, în, în libera uh, uh, a capitalului. Deci mă bucur că vrem să avem o Europa fără bariere și mă bucur că am reușit să facem asta în această legislatură. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la raportul CLINS, distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. Domnul Messerschmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte tot mai multă lume economisește la fonduri de pensii pentru a beneficia de o pensie mai bună. Și doresc să investească și în acțiuni care provin din diferite surse și pe care le consideră din diferite motive cele corecte. În esență, acest lucru este bun, pentru că, la nivel individual, uh, tot mai multe persoane preiau răspunderea pentru uh, modul în care vor trăi la bătrânețe. De aceea este nevoie, în acest context, de programe de acest gen, pentru că există și o serie de provocări. Există libera circulație a capitalului, care este o uh, provocare pentru persoanele individuale, mai ales atunci când se avântă în această junglă de investiții. De aceea este nevoie de reguli clare pentru mai multă transparență și pentru uh, protecția deponenților. Pentru a exista astfel de garanții pentru uh, persoane care doresc să își creeze depozite. De aceea nu este suficient pentru noi uh, această protecție pe care am oferit-o și m-am abținut. Mulțumesc. Trecem la următorul raport. Uh, raportul domnului Simon, cerințele de capital. Domnul Messerschmidt are cuvântul privind cerințele de capital. Tak, formand. Når jeg beder om ordet i den her debat, så skyldes det... Da, mulțumesc. Am cerut cuvântul pentru că vreau să vorbesc despre problema generală cu care ne confruntăm în acest domeniu. Noi ne-am întrunit pentru a conveni reguli, norme pentru o economie liberă, pentru liberă circulație a capitalelor și așa mai departe. Însă, aici, în Parlamentul European, suntem prea obedienți, aș zice, față de ceea ce ne spun autoritățile de profil. Americanii, în schimb, nu acceptă îndrumări care sunt uh, neconforme cu modelul american. În Danemarca, noi încercăm să conservăm uh, specificitățile noastre. Trebuie să ne asigurăm că următorul Parlament European o să poată să facă ceea ce noi n-am putut. Mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, susținut acest raport și asta pentru că aici avem de-a face cu câteva consecințe ale crizei financiare din 2008. La vremea respectivă nu am reușit să rezolvăm toate problemele. Nu am uh, stabilizat definitiv sistemul bancar european. Și este foarte important să reducem riscurile. Toate aceste lucruri trebuie duse la bun sfârșit. Ne-am uh, preocupat de mai multe probleme care vor duce la acest lucru. Amendamentele care au fost adoptate de către Parlament, e bine, pe acestea le-am susținut, pentru că este vorba despre mai multă transparență, de schimb de informații, de raportare și de diverse subiecte care sunt foarte importante în sectorul financiar. De asemenea, foarte important este efectul de pârghie și acesta a fost introdus. Nu dorim uh, să avem o pârghie mult prea mare într-o perioadă în care crește economia. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea directivei privind cerințele de capital pentru că există provocări continue împotriva stabilității financiare. Acest act va îmbunătăți condițiile de investire în bunuri și servicii și va crește reziliența băncilor europene. Reducerea cerințelor pentru băncile mici va avea un impact pozitiv asupra IMM-urilor. Susțin condiții de împrumut mai flexibile pentru IMM-uri, susțin uh, creșterea acestora, dezvoltarea lor și asta se poate face dacă tratăm și băncile mai mici într-un mod proporțional cu dimensiunile lor. Uh, sensibilitatea la risc este un factor important în construirea stabilității și în a asigura o economie, o economie europeană robustă post-criză. Trebuie să avem un echilibru aici între nevoia de a reduce riscurile și de a continua să încurajăm finanțarea și investițiile. Domnul Simon și colegii săi au făcut o treabă bună. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc. Un nou raport, Fernandez, titlurile garantate cu obligațiuni suverane. Domnul Maria, are cuvântul. Τα ομόλογα που είναι διασφαλισμένα με κρατική εγγύηση. Mulțumesc. Titlurile garantate cu obligațiuni suverane sunt un mecanism care ne permite să inventariem uh, problemele ce există în uh, modul în care funcționează zona euro. În primul rând, ar trebui ca aceste obligațiuni eurobonduri să fie instituționalizate, să um, modificăm modul în care aplicăm uh, relaxarea fiscală, quantitative easing. Însă, din păcate, grecii au fost excluși de la um, acest relaxare cantitativă. Companiile grecești au fost excluse și astfel noi nu avem destulă lichiditate în economia elenă, o economie care, din păcate, a fost distrusă de către to- troică. Și avem nevoie de prevederi suplimentare pentru țări care se confruntă cu probleme, precum Grecia, ca ele să aibă un pic de uh, respiro Propunem așadar să existe relații speciale în, în ce privește Grecia, zona euro și Uniunea Europeană. Gracias, señor Marías. Mulțumesc, domnule Marias. Următorul um, raport este cel al domnului Cara și al domnului Berez privind piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare, solvabilitate 2. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Sorry. i support these amendments to the solvency ii directive the introduction of more. introducerea unor instrumente mai uh, rafinate în acest domeniu al uh, piețelor financiare este binevenită. Instrumente care să faciliteze schimbul de informații între autoritățile de supraveghere naționale și europene. Acesta este doar unul dintre instrumentele care încurajează convergența și cooperarea în domeniul asigurărilor sunt în favoarea acestei abordări concentrate pe consumator a supravegherii. Îmbunătățirea comunicării între statele membre echilibrate de supravegherea uh, uh, datelor uh, raportate de furnizorii de servicii pentru a proteja consumatorii și, de asemenea, întărirea pieței asigurărilor ca parte a unui efort continuu de integrare la nivel european în supravegherea financiară, și păstrarea echilibrului între competențele autorităților europene și autorităților naționale în domeniu. Este un echilibru bun. Felicitări domnului Caras și doamnei Beres. Mulțumesc. Gracias, señor Kelly. Va seguir... Mulțumesc, domnule Kelly. Tot dumneavoastră urmați. Și acum vă veți referi la raportul domnului Ferber privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții. Vă rog, domnule Kelly. Okay, Mulțumesc din nou, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe colegul Marcus Ferber. Regulile privind uh, firmele de investiții sunt bune. Riscurile modelelor de investiții ale acestor firme trebuie abordate, mai ales că dimensiunile acestor firme înseamnă că ele prezintă un risc sistemic pentru economie, pentru că firmele de investiții sunt expuse la bănci, la instituțiile de credit de risc și de aceea poate acționează cu mai multă impunitate. Și are sens să supunem aceste companii ca și băncile. Introducerea unor reguli mai bine adaptate pentru instituții de investiții mai mici, non-sistemice, ar îmbunătăți de asemenea transparența și ar uh, crea condiții egale. Sigur, trebuie să nu uităm că fluxul de investiții în Europeană este facilitat de aceste firme de investiții, de aceea adoptarea unor reguli de supraveghere uh, adaptate Uh, care să respecte modelul de afaceri al firmelor este important. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Calvet privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană. Doamna Soidrova, Soidrova are cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, eu mă bucur că această directivă a fost aprobată cu o largă majoritate. Condiții de muncă transparente și previzibile sunt uh, esențiale pentru muncitori, dar și pentru angajatori, pentru că trebuie ca ei să știe de dinainte ce informații trebuie aduse la cunoștință și în ce termen. Asta și pentru angajații noi și pentru cei existenți. Rezultatul trialogului este unul destul de echilibrat, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. De aceea eu am votat pentru. Angajații vor fi informați cu privire la drepturile lor mai curând și vor avea un acces um, mai ușor către locuri de muncă stabile. Ne aliniem la legislația internațională, dar în același timp uh, permitem uh, și specificități la nivel național și nu uh, creștem foarte mult povara administrativă. Mulțumesc, domnule Zdroievski. Vă mulțumesc. Parlamentul uh, și Comisia au, fost, au reacționat destul de târziu cu privire la acest subiect. Mă refer la directivă care provine din anul 1991. Este un răstimp îndelungat, dar piața muncii uh, se schimbă foarte rapid. Doresc uh, cu această ocazie să mulțumesc uh, două grupuri politice și de asemenea interpreților, pentru că nu a fost în niciun caz o activitate ușoară pe care au făcut-o în um, acest mandat. Doresc așadar să le mulțumesc și doresc să le mulțumesc de asemenea fotoreporterilor care adesea sunt văzuți, dar nu sunt apreciați uh, mereu la adevărata lor valoare. Așadar, mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, Doamna Maier. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să sprijin acest raport. Laboriștii împreună cu socialiștii și democrații s-au luptat din răsputeri pentru aceste noi reguli care vor îmbunătăți condițiile de lucru și vor da drepturi noi pentru milioane de muncitori care, din păcate, lucrează cu um, lucrează fără contracte sau chiar lucrează la cerere. M-am tot săturat să aud că oamenii care lucrează din răsputeri nu știu dacă vor putea să mai lucreze și săptămâna viitoare și să-și plătească facturile. Și uh, de multe ori li se spune că sunt concediați fără niciun fel de preaviz, uh, li se schimbă turele, nu sunt uh, plătiți pentru formare. Europa se schimbă pentru că noi am votat ca să o îmbunătățim, să dăm condiții decente multora și nu puținora. Mulțumesc, domnul Marias. Condiții de muncă corecte în Uniunea Europeană. Pentru asta avem nevoie de aplicarea legislației europene. Suntem toți, uh, cunoaștem toți directiva din, directiva din 1999 care creează condițiile pentru protecția celor care lucrează uh, pe piața informală cei care au contracte pe perioadă limitată. Și această directivă din 1999 insistă asupra faptului că aceste contracte cu perioadă limitată, dacă e nevoie că dacă îndeplinesc nevoi continuă, ar trebui să se transforme în contracte pe termen nelimitat. Este cazul a mii de profesori greci care sunt ținuți ostatici, sunt folosiți ca înlocuitori. Cum spuneam și o spun încă o dată, sunt ostatice acestui sistem. Statul elen trebuie să aplice această directivă din 1999 și să le ofere contracte permanente tuturor acestor profesori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Salut uh, directiva aceasta care prevede drepturi minime care să se aplice tuturor lucrătorilor din Uniunea Europeană și îmi pare bine să constat că uh, conține foarte multe criterii care să guverneze relațiile dintre angajați și angajatori. Standardele de lucru înalte este una dintre realizările cele mai importante în Uniunea Europeană. Însă, anumite cazuri poate să devină un factor de discriminare care creează uh, lucrători de uh, prima și de a doua clasă, ceea ce este absolut inacceptabil. Cetățenii noștri au nevoie de o previzibilitate mai bună și în ceea ce privește contractele de lucru și trebuie să se încheie această practică rușinoasă a um, perioadelor de probă. Parlamentul a făcut un pas important, bun în această direcție uh, și a pus accentul pe uh, aceste stagiaturi plătite. Însă, cred că este bine să mergem în continuare pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Howard. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să sprijin acest raport, deoarece el este un prim pas important spre recunoașterea faptului că avem o problemă în legătură cu condițiile de muncă. Trebuie să controlăm modul în care se desfășoară relațiile de muncă. Nu se poate să acceptăm să uh, nu există un tratament corect pentru toți lucrătorii, indiferent de contractul pe care îl au. Este esențial ca drepturile acestor persoane să devină o problemă transeuropeană, pentru că dacă nu este acum o problemă, va deveni până la un moment dat. N-ar fi prea mult să cerem ore de muncă predictibile la locul de muncă și nu este deloc nerezonabil să eh, te poți aștepta să-ți planifici bugetul lucru care, din păcate, nu îl pot face cei care desfășoară o muncă flexibilă și care trebuie să plătească pentru propriul stagiu de instruire. Această nebunie trebuie să fie oprită aici. Mulțumim, domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Schimbările demografice din ultimii ani au determinat o diversificare a populației active. Digitalizarea a accelerat uh, crearea de noi forme de lucru, de forță de muncă, uh, creând raporturi de muncă mai flexibile și noi. Astăzi, unul din patru contracte de muncă corespunde vechii forme de angajare. Directiva privind transparența condițiilor de angajare le oferă dreptul tuturor lucrătorilor să fie informați de toate obligațiile și drepturile lor Uh, lucrătorii au dreptul să uh, stabilească uh, împreună cu angajatorii care sunt perioadele de, de disponibilitate. Angajații nu mai pot fi concediați dacă refuză să lucreze pe termen foarte scurt și, uh, de asemenea, un, uh, o persoană care este într-un contract cu 0 ore nu poate fi împiedicată să accepte o ofertă de muncă de la alt furnizor de locuri de muncă. Aici întărim și mai mult pilonul social și ne asigurăm că Europa va fi în serviciu celor vulnerabili. Mulțumesc. Trecem la următorul raport, uh, raportul Lenners cu privire la Autoritatea Europeană a Muncii. Doamna Șoidrova are cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am uh, sprijinit până la urmă acest text, cel care se referă la înființarea Autorității Europene a Muncii. Eu nu sunt pentru înființarea de noi autorități și agenții la nivelul Uniunii Europene, dar cu toate acestea am sprijinit această propunere, pentru că este cu adevărat important să ne asigurăm că implementarea dreptului Uniunii Europene se și întâmplă în realitate. Când este vorba despre detașarea lucrătorilor, când este vorba despre aplicarea prevederilor în domeniul muncii, mai ales ținându-se cont și de condițiile precare de pe piața muncii. De aceea este foarte important ca acest organ, această instituție, că de fapt este o agenție, e bine, este important să se știe foarte clar care sunt competențele acesteia. Acestea nu trebuie să se suprapună cu agențiile altor, cu competențele altor agenții. Deci, implementarea implementarea trebuie să fie una corespunzătoare, iar uh, Parlamentul trebuie să fie vigilent și să se asigure că așa se întâmplă. Îmi doresc ca sediul să fie într-un nou stat membru, cel mai bine ar fi să fie în Slovacia. Mulțumesc, domnul Palmer. Economia pur și simplu nu funcționează pentru foarte mulți oameni și asta din cauza guvernelor conservatoare. Contracte cu zero ore de muncă, locuri de muncă nesigure, bănci pentru alimente care sunt frecventate de tot mai mulți oameni. Nu o să uh, avem nimic uh, util de spus uh, în uh, ce privește toate aceste lucruri, dar măcar sunt mândru că în Parlamentul European am reușit să abordăm problema locurilor de muncă precare, a exploatării și a contractelor cu zero ore de muncă. Atunci când uh, peste câteva săptămâni alegătorii vor merge la vot, sper să aleagă uh, europarlamentari laburiști care sunt uh, angajați să um, facă acțiuni constructive aici, în Parlamentul European, pentru a combate inegalitatea și pentru a aduce echitatea. Eu uh, uh, Sper ca cei care au votat în referendumul britanic să știe că sunt reprezentați aici în Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Zdrojewski. Organul de spraw pracy rozmawialiśmy. Mulțumesc. În ce privește Autoritatea Europeană a Muncii, am vorbit despre uh, îmbunătățirea mobilității și mobilitatea pare un lucru pozitiv, dar de fapt este legată de o serie enormă de probleme care au apărut și s-au dezvoltat în timpul acestei legislaturi și n-am reușit să rezolvăm aceste probleme emergente. Deci dați-mi să subliniez acest lucru. În ce privește raportul, aș vrea să mulțumesc grupului meu politic PPE pentru cooperare. N-a fost neapărat ușor, dar a fost uh, o colaborare fructuoasă. Vreau să mulțumesc uh, staffului meu din Bruxelles pentru munca excelentă și, de asemenea, uh, personalului din Polonia, din Wroclaw, Janusz Cikotski, naprawdę pracę, która pomogła mi... Aș vrea să se audă numele acestea în uh, Parlament, că mi-a permis să fac munca aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Ok. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να δρομολογεί... Uniunea Europeană nu este încă pregătită pentru a înființa o autoritate europeană a muncii. Mai degrabă ar trebui să se asigure că legislația pe care o are în prezent este aplicată în mod corespunzător și ar trebui să dea în judecată statele membre care nu respectă prevederile în vigoare. De exemplu, uh, Mă refer la directiva 1999-70, uh, care nu este respectată de către statele membre. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, această directivă ar trebui să fie aplicată și de Grecia și de alte state membre, pentru că un sfert dintre uh, profesorii care lucrează la noi au fost uh, sublinitori și în felul acesta au fost șantajabili. Cred că ar trebui ca această legislație să fie aplicată, pentru că nu este vorba despre altceva decât despre uh, respectarea drepturilor fiecăruia și uh, aceste presiuni nu mai trebuie să fie uh, presate să își prelungească contractele. Mulțumesc, domnul Mamichinț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, Autoritatea Europeană a Muncii este o măsură de care aveam nevoie de mult timp, pentru că ea completează pilonul drepturilor sociale. Trebuie să garantăm drepturi echitabile tuturor lucrătorilor din întreaga Uniune Europeană. Însă nu putem accepta ca această autoritate europeană a muncii să fie doar un simplu punct de informare, pentru că acum uh, se prevede ca ea să dea informații în legătură cu mobilitatea și oportunitățile. Dar ar trebui să îi ajute pe cetățeni să-și rezolve problemele legate de ocupare. După părerea mea, această autoritate trebuie să poată pune în aplicare măsuri de coeziune socială, să se asigure că prin noua legislație nu creăm șomaj. Și mă refer în special la țările din centru și din estul Uniunii Europene, care au sisteme de protecție socială uh, destul de slabe. Această autoritate europeană a muncii trebuie să pună în aplicare pilonul social și să se asigure că noile standarde mai ridicate nu duc la pierderea de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zahradil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Politica socială, politicile sociale sunt un domeniu foarte important în care Uh, guvernele naționale au competențe. De aceea nu am votat pentru. Nu e doar că nu sunt de acord cu crearea unei, agenții, unei noi agenții europene, încă unei agenții europene, nu doar din acest motiv, ci și pentru că mă preocupă faptul că o agenție ca aceasta ar putea să încerce să interfereze, să se amestece în sistemele de securitate socială din statele membre, să influențeze legile din statele membre, ceea ce cred eu ar extinde domeniul de aplicare al legii europene, pentru că nu e treaba Uniunii Europene să facă asta. Avem uh, 28, în curând 27 de economii foarte diferite, avem uh, state relativ bogate și state relativ sărace, nu putem uh, să le uh, forțăm pe toate în același cadru legal, de aceea am votat împotriva. Mulțumesc, ședința se suspendă până la ora 15.